Dear colleagues, I would like to start. Dragi colegi, haideți să începem ședința. Ich begrüße Sie alle herzlich zu unserer heutigen Bun venit tuturor la ședința noastră de astăzi, care e puțin mai scurtă decât de obicei și sper să reușim să parcurgem toate punctele în timpul pe care le avem la dispoziție. Cum știți, avem voturi în această dimineață și primul lucru mm, pe care aș dori să vă rog să-l facem este să adoptăm ordinea de zi. Există observații sau modificări de propus? Se pare că nu, atunci consider ordinea de zi adoptată. Și trecem la punctul 2, comunicări ale președinției. Vreau să vă informez că astăzi avem interpretare în următoarele limbi franceză, germană, italiană, engleză, elenă, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, polonă, bulgară și română. Puteți și să ascultați și să vorbiți toate aceste limbi și, ca de obicei, ședința noastră este transmisă prin web streaming. Deciziile coordonatorilor de pe 25 aprilie au fost trimise prin e-mail încă de pe 26 aprilie și, ca de obicei, putem considera că acest uh, proces verbal poate fi adoptat pentru că nu au existat obiecții înainte de data limită 3 mai. Și atunci vom trece de îndată la vot. Trebuie să votăm astăzi trei avize și aș începe cu primul anume. E vorba de Codul European al Comunicațiilor Electronice, reformare. Raportor este Curțio Malteze și îi dau cuvântul lui Curțio dacă vrea să ne spună câte ceva. Nu? Prea bine, atunci trecem direct la vot. Și începem cu amendamentul 40. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 89 în două părți. Pentru, împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Deschid votul. Așteptăm ca toată lumea să-și găsească cartela de vot. Așteptăm pe Silvia Costa, da, acum votul e închis. Și se adoptă. Trecem la partea a doua, amendamentului 89, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, 90, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 și 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Veri... Doriți să verificăm? Da. Atunci deschid votul electronic. Votul e închis. Unsprezece pentru, zece împotrivă, se adoptă. Trecem mai departe. 93 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nouăzeci și șapte, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem la 96 pentru potrivă abțineri. Se respinge. opt pentru împotrivă abțineri. Se respinge. 99 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se adoptă, dar aș prefera să verificăm electronic. Votul e deschis. Votul e acum închis. 13 la 9, acum 101. Cine pentru, împotrivă? Abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. 18 și 104 împreună pentru 18 și 104. Mm. Îl Votăm doar 18. 104 este retras, deci se votează 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, 19 și 105 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificarea electronică la 22. Vot deschis. Votul e acum închis și se respinge 13 la 11. 107 pentru împotriva abțineri se respinge 108 pentru împotriva abțineri se adoptă 109 pentru Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Ă, mă scuzați, spune președinte, vreau să spun ă, respins, dar haideți mai bine să verificăm. Votăm la 23. Vot deschis. Votul e acum închis. și, în mod evident, se respinge. 110 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 112 uh, pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 119 pentru împotriva abțineri se adoptă 120 pentru împotriva abțineri se respinge 121 pentru împotriva abțineri se respinge 124 pentru împotriva abțineri respinge 122 pentru potriva abțineri, se respinge. 24 și 123. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 25 ă, pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Vot deschis. Amendamentul 25. Votul e acum închis. Și se adoptă 125 pentru, potriva, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 27 pentru, potriva abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Bine. Amendamentul 27, vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 28. Nu, devine caduc. 29 pentru. Potriva. Abțineri. Se adoptă. 127 pentru. Potriva. Abțineri. Cred că se respinge, dar prefer să verificăm. Votăm pentru 127. Vot deschis. Geschlossen? Vot închis. Se respinge. 128 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. ...128 pentru împotriva abțineri se respinge. 129 pentru împotrivă, țineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Putem face și o verificare. Votul e deschis. Votul e închis. și, într-adevăr, nu era foarte limpede, se adoptă, repet, 130, se adoptă. 131 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Osta 31, vot deschis, vot electronic deschis, vot închis și se adoptă în mod clar. 17 la 6. Vă rog să-mi semnalați dacă pot să mă înșel, pentru că mi-e greu să văd sala de aici. Acum votăm 132 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 133 cu amendament oral, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 134 pentru, Împotriva Abțineri. Se adoptă. 135 pentru. Potrivă. Abțineri. Cred că scorul e strâns, așa că prefer să verificăm electronic. De vot deschis. Votul e acum închis. Și se respinge. 136 pentru, potriva, abțineri, se respinge. O luăm de la capăt. Cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. E greu de înțeles. Votul e deschis. Votul e închis și se respinge. 137 pentru. Da, însă oricum fusese respins 14 mm, la 13, deci se respinge. Dann waren es 14 zu 13. Also 107. Eram la 14 voturi împotriva, 13 pentru, deci se respinge. Continuăm pentru, potriva, abțineri, se respinge. 138 acum pentru, potriva, abțineri, se respinge. 139 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 140 pentru, potriva, abțineri, se respinge. 141 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 142 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 143 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 144 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă 145 pentru împotriva abțineri. Se respinge. 146 pentru potrivă, abțineri. Verificăm. Votul e deschis la amendamentul 146. Votul e acum închis. Și se respinge. Judy și-a găsit cartela de vot între timp, deci clar, se respinge. 30 pentru, împotriva, țineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotriva, Abțineri? Haideți să verificăm. Vot electronic deschis la 33. Vot închis. Există un vot în plus de la SND. Votul e acum închis. Se respinge. 148 pentru împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru împotriva abțineri se respinge. 149 pentru împotriva abțineri Cred că se respinge, dar aș prefera să verificăm. Vot electronic la 149, vot deschis. Votul e închis și se respinge. 35 pentru, potrivă, obțineri, se respinge. 150 pentru, potrivă, obțineri, se respinge. 151 pentru potriva abțineri vom verifica acum verificare electronică la 151 vot deschis vot închis și se adoptă 152 acum cine e pentru împotriva abțineri se respinge. 153 pentru, potrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar aș dori să verificăm. Vot electronic deschis la 153. Votul e închis. și se adoptă 36 pentru împotrivă abțineri se adoptă Îmi cer scuze, spune președinta. 36 caduc, votăm 37 pentru, împotriva abțineri se respinge. 154 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm electronic. Nu e foarte limpede. Votăm, repet, la 154. Și votul e acum închis. Se adoptă. 155 pentru împotrivă, abțineri. Pot să rog grupul SD să ridice mâna pentru că nu reușesc să văd cine ce votează. 155 pentru împotrivă, abțineri. Nu este foarte clar, haideți să verificăm. 155, verificare electronică, îmi pare rău. Votul e închis și se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. De data asta era limpede. 158 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru. potrivă. Abțineri. Se respinge. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 161 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 162 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, abțineri. Verificăm electronic. Votul e deschis. Amendamentul 3. Votul e închis și se respinge. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 47 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 5 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 48 pentru, împotrivă, abțineri respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 este retras, 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. cinci pentru, împotrivă, abține, respins. 56 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 57 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64. Pentru, potrivă, abțineri, respins. 65. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 67. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins 74 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 75 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 76 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12 și 79 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri. Vreau să verificăm electronic 15. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins 15 la 13. 87. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins 88 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar vom verifica 88. Deschidem votul. Votul s-a închis. Adoptat 15 la 13 și ajungem la uh, votul final, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat 24 uh, pentru niciun vot împotrivă, 4 abțineri. Felicitări uh, raportoarei. Trecem acum la avizul Silviei Costa organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice. Silvi, dorești să comentezi? Nu, vreau să mulțumesc uh, raportorilor din umbră, secretariatului și asistenților. Știu că au fost o serie de puncte controversate. Oricum, se pare că majoritatea membrilor comisiei doresc să facă pași importanți înainte. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 56 și 57 pentru, împotrivă. Abțineri. Vreau să verificăm electronic. 56 și 57 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins 15 la 13. 55 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Deci trecem la compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 77 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69 pentru, împotrivă, Mergem la 68, am făcut o greșeală, spune vorbitoarea. 68 și 71. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72, 74 pentru, împotrivă, abțineri adoptate. 73 și 75 pentru, împotrivă, abțineri adoptate. 76 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 80 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 78 pentru. Îmi cer scuze, spune președinta. 79. 79 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 81 și 82 pentru, împotrivă, abțineri. Vreau să verificăm electronic. 81 și 82, deschidem votul. Votul s-a închis. Respins 15 la 13. 83 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 84 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 85 pentru împotrivă. Abțineri. Adoptat. 86 și 87 pentru împotrivă abțineri. Cred că e aceeași majoritate respins, dar să verificăm. 86 și 87 s-a deschis votul. S-a închis votul. Nu. Invers. Adoptat cu 15 la 13. 89-90. Pentru împotrivă, abțineri. Vreau să verificăm electronic 89 și 90. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins 15 la 13. Se pare că e același uh, scor, uh, dar în secvență inversă. 91 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 92 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 94 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Bun, verificăm, deci 94 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat 16 la 12. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Verificăm 96. Așadar s-a deschis votul. Votul s-a închis. 16 la 11 respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 98 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar să îl verificăm. S-a deschis votul 98. Votul s-a închis. 15 la 13 respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Aceeași majoritate. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm 102. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 14 la 14 respins. 103 pentru împotrivă, abțineri, respins. 127 și 128 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 104 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul 3 pentru împotrivă abțineri în mod clar adoptat. Compromisul 4 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 111 pentru împotrivă abțineri, respins. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Îl verificăm. Amendamentul 12, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 17 la 11 respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 123 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 124 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 126 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 130 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 134 pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt uh, sigură. Deci verificăm 134, s-a deschis votul. Votul s-a închis respins. 17 la 11, 133 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 136. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat în mod uh, clar. 22 la 6. Îmi cer scuze, spune președinta. Uneori nu este foarte clar de aici. 137 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 129 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 139 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins. Putem să îl verificăm. 141, votul s-a deschis. S-a închis votul. Se respinge cu 16 voturi la 12. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 143 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm. 25 s-a deschis votul.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 5. Haideți să verificăm 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aveți dreptate. 15 la 13 se respinge. Îmi cer scuze. Amendamentul 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 41 pentru. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Amendamentul 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul nu, haideți să verificăm. Pentru că a fost un vot foarte strâns. S-a deschis votul la 43. Geschlossen? S-a închis votul. 42. Glebt. Se respinge cu 15 voturi la 13. Acum 43. Pentru.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 ce voia APP-ul, minus. Bun, deci încă o dată, amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem acum la votul final. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 15 la 13 se adoptă. Felicitări! Rezultatul final a fost la fel de strâns ca și votul. Doamna președinte își cere scuze pentru nenumăratele verificări, dar după cum vedeți a fost necesar. Ajungem acum la ultimul vot de astăzi, și anume avizul colegului Liad Neriada în ceea ce privește acțiunea UE pentru sustenabilitate. Raportorul este prezent, ar dori să spună ceva? Vă rog. Da, o să fiu foarte succint. Doresc să le mulțumesc colegilor uh, secretariatului pentru recomandări și pentru asistență știți că avizele trebuie să fie scurte și la obiect, am uh, decis că ar trebui să ne concentrăm pe SDG 4 din uh, Agenda de Dezvoltare 2040 și dacă uh, aș avea acum ocazia, aș lărgi un pic sfera de aplicare pentru a include și permisele. Principalul punct care mă preocupă și care ar trebui să ne preocupe pe toți este că din, 20, din 2010 în 2014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 se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amenda eh, amendamentul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31, vot pe părți, prima parte. Dacă se adoptă prima parte, devine caduca a doua parte. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru împotrivă, abțineri, verificăm, pentru că foarte puțină lumea ridică mâna, deci încă o dată partea a doua la 31. Se adoptă 14 la 9. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dagegen, 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru,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 se adoptă. 46 pentru 47, mă scuzați, pentru împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru împotriva abțineri se adoptă și ajungem la votul final. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Lassen? Mit 24 Ja-Stimmen, keiner Nein-Stimme. S-a închis votul. Uh, nu este niciun uh, vot împotrivă, trei abțineri, deci felicitări raportorului. So. da wir nicht so viel Zeit haben und die Din păcate nu avem foarte mult timp. Votul a durat un pic mai mult decât ne așteptam, așa încât haideți să trecem imediat la restul ordinii de zi. Nu avem mai mult de jumătate de oră la dispoziție, pentru că imediat va începe uh, reuniunea coordonatorilor la 10 și jumătate, deci Vă rog să vă concentrați și să discutăm despre punctul 6. Și dacă vreți să plecați din sală, vă rog să o faceți în liniște. Dacă vreți să discutați între dumneavoastră, plecați din sală și lăsați-ne să lucrăm. Also, Prüfung ist Entwurf einer Stellungnahme zum INI-Bericht äh, des Liebe über die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs. Und este vorba de raportul LIBE în ceea ce privește combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile. Este un uh, aviz foarte important și pentru noi. Este un subiect extrem de grav cu care, despre care am discutat și în mandatul anterior și am pregătit, pregătit un aviz pentru LIBE și atunci. Abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor uh, reprezintă niște infracțiuni grave și avem nevoie de o abordare cuprinzătoare. Deci, cum spuneam, am discutat deja în decembrie 2011 în ceea ce privește directiva uh, corespondentă. Sabin Ferhaien este raportorul și după ea o să dau cuvântul raportorilor din umbră și apoi celorlalți colegi care doresc să intervină. Dar mai întâi Sabine, te rog. Mulțumesc foarte mult. A fost un uh, text legislativ uh, convenit în ultimul mandat în ceea ce privește combaterea abuzului sexual și exploatării sexuale a copiilor. Avem uh, infracțiuni noi legate de internet, precum groomingul, deci avem un raport de implementare din partea Comisiei competente pe fond uh, despre măsura în care s-au pus în aplicare aceste schimbări legislative în statele membre. Din păcate, imaginea este destul de amestecată, mai ales atunci când vine vorba despre măsuri de prevenire, deci măsuri nelegislative. Cu siguranță avem câteva probleme pe aici și cred că trebuie să fi, spunem clar că atunci când vine vorba de statele membre, există multe evoluții tehnice legate de internet, de uh, netul întunecat, de tehnologiile de încriptare, și deci acest tip de conținut se mută de pe internetul deschis, pe internetul închis, pe internetul ascuns și deci este foarte dificil să uh, urmărești în instanță asemenea cazuri. Cum spuneam, imaginea diferă de la stat la stat în ceea ce privește măsurile de prevenire. Există diverse tipuri de măsuri, cum ar fi blocarea sau ștergerea. sau au înregistrat progrese în ceea ce privește coordonarea pentru eliminarea acestui tip de conținut, dar, din păcate, nu este o strategie coerentă încă. Cum am spus, vedem că lucrurile se mută încet, încet pe internetul ascuns, pe internetul întunecat și, deci, ce ne-am dori ar fi să avem o mai bună coordonare a urmăririi în instanță, deci pe partea juridică, nu doar a conținutului digital, ci și a abuzului împotriva copiilor, a traficului cu copii. Vorbim despre un subiect extrem de serios, de extrem de grav și cu acest raport chiar dorim să punem presiune pe statele membre și să solicităm statelor membre uh, să implementeze în mod adecvat legislația adoptată la nivel european, să facă acest lucru sistematic în uh, legislația lor națională. Este extrem de important pentru că minorii sunt importanți pentru viitorul nostru și nu putem să le periclităm viitorul cu aceste tipuri de infracțiuni. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere și o să dau cuvântul raportorilor din uh, umbra. În primul rând, doamna Miții. Mulțumesc, doamna președinte, foarte mult. Cred că doamna Farhoen a, a uh, emis un uh, aviz foarte bun, foarte echilibrat și vine cu niște sugestii foarte bune care uh, încapsulează toate punctele principale ale directivei privind abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă. Deci, din acest punct de vedere, mi se pare un aviz foarte bun și echilibrat. Nu mă bucură să văd că raportorul a decis să se concentreze pe prioritățile principale, cum ar fi măsura de conștientizare, care mi se pare importantă, și formare și educație și acordarea de asistență victimelor, anchetarea infracțiunilor și urmărirea în instanță a, infracțiunilor, a infractorilor. Este o reacție cocktail la această plagă a secolului 21 și cred că statele membre ar trebui să facă mai mult pentru a proteja copiii online. De aceea aș dori să fac câteva observații constructive uh, pe marginea cărora voi propune amendamente. În primul rând, uh, măsurile de prevenire uh, partajarea bunelor practici. Încerc să fiu concis aici pentru că știu că nu avem timp. Apoi Uh, pornografia de răzbunare și voiarismul. Uh, uh, trebuie să existe campanii de formare și de conștientizare atât pentru copii cât și pentru adulți, în special părinți și toți cei care intră în legătură cu copiii. Vreau să susțin instrumente inovatoare și adecvate vârstei pentru a avea, pentru a promova educația de asemenea, trebuie să evităm victimizarea secundară a copiilor atunci când aceștia trebuie să apară în instanță. Protejarea datelor cu caracter personal uh, și a copiilor și a părinților. Cooperarea între actorii publici și privați este esențială pentru a detecta și a lupta împotriva materialelor ilegale și împotriva diseminării asemenea acestor materiale în uh, mediul online. Este esențial să luptăm cu abuzul sexual împotriva copiilor online. Trebuie de asemenea să avem un tip de raportare care să fie adecvată vârstei și să oferim și consiliere victimelor. Trebuie să ne ocupăm și de Uh, problemele copiilor care au fost afectați de criza migratorie și care au fost uh, uh expuși uh, exploatorii sexuale și abuzului sexual. Nu în ultimul rând, există câteva alineate care se ocupă de uh, internetul uh, întunecat, de listele negre. Eu susțin eliminarea acestui conținut ilegal din uh, online, dar trebuie să ne bazăm pe criterii uh, clare și uh, transparente și să respectăm uh, procedurile juridice existente. Îi mulțumesc deci raportare pentru acest raport foarte bun și aștept să lucrez cu domnia sa și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank, Emma McLarkin. Mulțumesc, Emma McClarkin. În numele ACR, aștept cu interes să lucrăm cu ceilalți colegi din celelalte grupuri pentru a ne asigura că noi, ca Parlament European, facem totul pentru ca statele membre să coopereze și să împărtășească cele mai bune practici pentru a uh, elimina abuzul de imagini pornografice ale copilor online. Și sigur că aceste fenomene depășesc frontierele naționale și trebuie să ne asigurăm că protejăm copiii pe internet. Uh, E esențial să colaborăm. Avansul tehnologic și emergența rețelelor sociale au făcut ca informația să se propage mult mai rapid și oferă, din păcate, oportunități de a disemina imagini de exploatare și abuz sexual al copiilor. Noi, ca politicieni, Trebuie mereu să sensibilizăm publicul, să vedem cum putem uh, combate astfel de fenomene și acum e de văzut ce sugestii clare putem oferi în această luptă. Pentru că trebuie să permitem statelor membre să construiască pe uh, ceea ce au făcut deja, însă să amelioreze reacția lor și sunt două elemente pe care statele membre trebuie să le facă. Unu, materialele de abuz sexual trebuie să îndepărtate de pe teritoriile lor și, doi, trebuie să pună bariere în, uh, de la bun început în a aplauda pe internet astfel de imagini. Uh, trebuie uh, urmat excelentul exemplu al Interwatch Action din Marea Britanie, care caută uh, astfel de materiale de abuz uh, infantil și reușește să le elimină. Și astfel Marea Britanie a ajuns la uh, un procent de doar 0,1% imagini uh, cu uh, abuz infantil, tocmai din cauza acestei abordări cu toleranță zero. Trebuie, deci, să arătăm uh, acestor infractori că există o uh, abordare unitară dincolo de țări, apartenențe politice și așa mai departe. Uh, statele membre trebuie să aibă o linie clară și trebuie să conlucrăm cu toate națiunile lumii pentru a ne asigura că vom câștiga această bătălie. Mulțumesc! Mulțumim! Acum din partea verzilor nu este aici, dar Helga, doresc să intervii? E o problemă uriașă tot ce putem vedea pe internet, dar și pe darknet, în special utilizarea abuzivă a imaginii copiilor. Și nu putem accepta ce se întâmplă și putem constata chiar că fenomenul se înrăutățește în momentul de față. Sigur că nu e prima oară când discutăm acest uh, conflict între libertatea de expresie pe de o parte, dar pe de alta uh, protejarea și prevenția uh, abuzului infantil. Iată de ce cred că statul de drept și criterii foarte clare potrivit cărora anumite conținuturi sunt abordate și șterse la nevoie, trebuie să se facă pe baza unor decizii judecătorești. Și vreau să fie foarte limpede, că nu doar uh, companiile private trebuie să decide să facă asta, ci toate trebuie să se petreacă potrivit statului de drept. Trebuie să există mecanisme prin care oamenii să poată alerta, uh, să se poată ști ce se întâmplă, dar e crucial să nu încălcăm uh, principiile statului de drept și hotărârile judecătorești. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Îmi pare rău, spune președinte, am încurcat puțin ordinea. Uh, numele grupurilor trebuia, de fapt, să se exprime ALDE, uh, însă raportorul din umbră de la ALDE nu e prezent. Însă, Martina, ai cuvântul. Da, sunt de acord cu ce s-a spus deja. E vorba aici de a găsi justul echilibru între libertatea de expresie și uh, urmărirea penală. Uh, cred că unele din lucrurile spuse de colega noastră Corața nu sunt noi. Uh, ne confruntăm cu o problemă bine cunoscută. Facilitatea de a uh, transmite imagini pedopornografice pe internet e uriașă astăzi și acum trebuie să vedem cum putem să uh, atacăm practic problema. Să nu mai fie produse, să mai fie exploatate astfel de imagini uh, uh, cu uh, abuzul uh, sexual al copiilor. De ani buni directiva a fost adoptată, dar am senzația că ne confruntăm uh, în continuare cu foarte multe dificultăți. Uh, cred că a șterge în loc de a bloca astfel de conținuturi, eu cred că e singura metodă de a aborda aceste imagini criminale. De asemenea, trebuie urmărite în justiție toate persoanele care difuzează astfel de imagini. ar trebui să utilizăm arhitectura internetului pentru a bloca astfel de rețele, dar uh, aceste lucruri nu sunt întotdeauna fezabile. După mine, a bloca, deci, nu e o măsură suficientă, ori eficace. Ci ar trebui să urmărim o altă direcție, încercând să, firește, și să blocăm rețelele, dar cu precădere să ștergem, să ștergem, insist, uh, toate aceste imagini. Responsabilitatea conținutului uh, pe internet, uh, da, E o întrebare majoră. Cine e responsabil până la urmă de conținuturile difuzate? Bună are o platformă uh, care permite uh, uh, transmiterea de conținut audiovizual. Ei bine, se poate pune online un conținut uh, care, la bază, când a fost produs, nu respecta această directivă. Trebuie deci ameliorat competențele părinților și profesorilor, toți cei care sunt în contact cu copii, pentru a gestiona mai bine ce se întâmplă pe internet. Uh, sunt soluții tehnice, cred că suntem cu toții de acord și suntem, în termen general, mulțumiți cu acest raport. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune și președinta. Nu mai am alte înscrieri uh, din partea raportorilor din umbră, deci acum deschid uh, dezbaterea colegilor. Julie Ward. Eu doresc să repet ceea ce Emma Clarkin a spus. Cel mai bun mod de a proteja copiii e de a conlucra Uh, la nivel internațional și în cele mai bune practici. Și asta UE dorește să facă. Deci mi se pare ipocrit din partea doamnei McClarkin uh, uh, în acest comitet așa ceva, pentru că este o binecunoscută susținătoare a Brexitului. Acum trebuie să ținem seama de protecția tuturor copiilor din Europa, nu doar din Marea Britanie. Eu lucrez cu fundații, cu asociații, cu copii, cu centrul Safety Children. Uh, Uh, și Internet Watch Foundation și sunt foarte preocupată de impactul pe care îl va avea Brexit asupra celor mai vulnerabili. Deci am vrut doar să subliniez ipocrizia acestei colege uh, britanice susținătoare a Brexitului. Mulțumim. Domnul Gramaticakis. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Uh, ca întotdeauna, eu cred că acest efort merge în direcția cea bună, deoarece avem senzația uneori că mm, suntem cu pași mari în urmă uh, vis-a-vis -vis de uh, evoluția lucrurilor, mai ales pe această temă, abuzul uh, Uh, asupra copiilor. Uh, infractorii ne au mereu înainte, uh, în timp ce noi ar trebui să fim cei care conduc jocul. Și aș sublinia un aspect foarte important pe care l-am auzit, anume informațiile, studiile trebuie să fie produse rapid, uh, pentru că această temă e foarte legată de cea a migrației. Uh, crime comise împotriva migranților, un aspect care ar trebui subliniat și în acest text. Mulțumesc. Silvia Costa acum. Am uh, apreciat foarte mult raportul Sabinei pentru că se abordează două aspecte unul care vizează mai direct comisia noastră. Nu suntem suficient de atenți. E adevărat, articolul 26 din directivă se referă în mod explicit la acțiuni ce țin de Organizația Sistemelor Naționale, Internaționale și Europene de Justiție, dar e important să insistăm Uh, asupra noțiunii de safer internet, a uh, rețelelor telefonice. 44 de țări astăzi fac parte din astfel de programe pe care trebuie le să susținem. Uh, în Italia, anumite aspecte sunt mai bine reprezentate decât altele. Trebuie avut în vedere de asemenea semnalarea delictelor din afara Uniunii Europene, dar care vizează tineri europeni. Iată și alte aspecte care trebuie subliniate. Mai vreau să spun ceva. Trebuie să insistăm asupra unei mai bune formări a operatorilor și Aici cred că sunt multe de făcut. În directivă se prevede acest lucru. Operatorii care lucrează în justiție, școli, în serviciile sociale, care pot identifica problemele. Și, în al treilea rând, jumătate din țările noastre au adoptat, peste jumătate au adoptat uh, abordarea blocajului. Însă site-urile blocate trebuie să facă obiectul unei publicații. Toată lumea trebuie să știe că anume și anume site au fost blocate. Uh, Aspectul delicat este că spunem, da, 72 de ore până la blocarea unui stat, dar adesea durează mult mai mult pentru a obține anularea sau ștergerea anumitor conținuturi și au existat uh, suiciduri de tineri uh, urmarea publicării unor astfel de uh, imagini. Emma McClark. Trebuie să revenim la comentariile doamnei Ward mi se pare și din comun ca cineva să uh, marcheze puncte politice într-o astfel de dezbatere atât de importantă precum e abuzul sexual al copiilor online. Uh, astfel de crime nu cunosc frontiere, este o problemă internațională și trebuie să o abordăm împreună. Sigur că Marea Britanie este lider, uh, nu doar la nivel european, ci în întreaga lume și uh, nu putem să stopăm această problemă limitându-ne la frontierele Uniunii Europene. Uh, ne gândim că să, să, să stopăm colaborarea noastră cu Canada, bună sau cu alte țări, trebuie să lucrăm împreună, să tragem în aceeași direcție să fim vârful de lance. Am lucrat ani de zile pe această temă și voi continua să o fac atâta timp cât suntem, suntem membri ai Uniunii Europene. Și cu atât mai mult, faptul că părăsim Uniunea uh, Europeană e foarte important pentru generațiile viitoare. Ar trebui acum să lucrăm împreună, dar la fel și după Brexit. Mulțumesc. Intervenție din sală fără microfon. Mulțumesc, spune președinta. Nu cred că vrem să intrăm acum într-o dezbatere despre Brexit, așa că haideți să ne concentrăm pe temele noastre și aș dori să întreb Comisia dacă vrea să intervină cu observații. Există un reprezentant al Comisiei? Vă rog, aveți cuvântul. Vreau două minute. Mulțumesc, doamnă președinte și mulțumesc întregii dumneavoastră comisii pentru a fi produs acest aviz. Comisia salută acest aviz, subliniind câteva din temele cheie pe care noi le constatăm în munca noastră de zi cu zi, încercând să combatem abuzul sexual asupra copiilor, atât online cât și offline. Sunt elemente incluse deja în cele trei rapoarte pe care Comisia Europeană le-a publicat în decembrie anul trecut despre măsurile de transpunere Uh, așa încât statele membre să implementeze în sfârșit directiva din 2011, precum și uh, acest proiect de aviz arată uh, care sunt problemele emergente, care nu sunt neapărat incluse în directivă, dar pe care noi le constatăm în munca noastră de zi cu zi. Aș sublinia trei astfel de elemente. Ceilalți deputați le-au precizat deja. 1. Importanța prevenției. În analiza noastră preliminară, în felul în care statele membre au pus în aplicare directiva, constatăm că prevenția e un punct slab al statelor membre și e nevoie de multă susținere sub forma uh, schimbului de bune practici. Apoi, importanța conștientizării, educării copiilor și părinților este decisivă. De asemenea, importanța formării în special pentru acei funcționari care sunt în contact cu copiii în munca lor de zi cu zi. Sunt lucruri absolut uh, decisive. În al doilea rând, o măsură specifică de prevenție, subliniată și în avizul dumneavoastră, anume importanța uh, um, verificărilor profilurilor persoanelor care uh, urmează să lucreze sau care se voluntariază pentru activități implicând copiii. Și aici schimbul de informații despre uh, infractorii care abuzează de copii este foarte importantă și încurajăm statele membre să faciliteze un astfel de schimb de informații. În fine, o altă temă importantă inclusă în aviz este raportarea obligatorie a uh, materialelor de abuz sexual pe care furnizorii, operatorii internet le găsesc pe site-urile lor. ne-am întâlnit uh, cu un astfel de reprezentant din Statele Unite și Statele Unite au făcut deja foarte multe, uh, analizând inclusiv prevalența materialelor uh, de abuz sexual asupra copiilor online și reușesc să urmărească infractori Mulțumesc, doamne Ferhain, și întregii dumneavoastră comisii pentru acest aviz. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult și noi. Îi mulțumesc și eu, Sabina uh, Ferhain, pentru textul foarte bun, pentru munca ei și sunt de acord cu ce s-a spus. Trebuie să analizăm foarte îndeaproape aceste lucruri, asigurându-ne că furnizorii de servicii internet respectă legea, o lege care e în vigoare. Și că atât blocarea cât și ștergerea conținuturilor uh, vor fi mereu susținute de comisia noastră. Deci aceste elemente, în mod evident, trebuie să figureze în raport. Nu dorim ca aceste aspecte să apară doar pe ușa din spate. Am să-i dau cuvântul din nou Sabinei, pe scurt, pentru concluzii, dar aș uh, reaminti că 11 mai este termenul de depunere a amendamentelor, la orele 6 după amiază. Le mulțumesc foarte mult colegilor. Mi-aș fi dorit poate o dezbatere mai aprofundată, dar eu cred că nu e pur și simplu un raport din proprie inițiativă, ci un raport de implementare și de aceea trebuie să fim foarte atenți la felul în care legislația europeană e implementată, concentrându-ne pe uh, punctele în care noi avem competență aici, în comisia noastră. Și, cum spuneam, uh, prin urmare, e vorba mai degrabă de prevenție decât de aspectele juridice dar tot ce ține de formare, de sensibilizare, de orice măsuri preventive uh, pentru copii, pentru personalul care lucrează, uh, care e în contact cu copiii. Un foarte scurt comentariu, o clarificare. Aceste fenomene, această problemă a abuzului sexual asupra copiilor pe internet nu e vorba de uh, site-urile internet publice deschise, ci ele cel mai adesea sunt încriptate, sunt materiale ascunse în spatele unor, unor site-uri oficiale și avem mari probleme atunci când vine vorba de a pune sub acuzare. Um, e greu să găsim Uh, dovezi, uh, materialele ilegale pentru a putea aduce fața justiției pe infractori. Pentru că sistemele noastre juridice adesea nu ne permit uh, să punem sub urmărire astfel de cazuri. E surprinzător, dar într-adevăr avem o cooperare excelentă la nivel internațional, deci trebuie să ne gândim la felul în care putem trata aceste probleme în sistemele noastre legislative. Cum tratăm tot ce se întâmplă pe internet? Poate ne-ar prinde bine o audiere cu Europol, dacă am putea găsi puțin timp, așa încât să aflăm mai exact care este situația. Aștept uh, să cooperăm cu noastră, va fi o cooperare rodnică. Cred că trebuie să încercăm să organizăm o audiere cu Europolul pentru a discuta această problemă cu ei, dar poate că uh, o să beneficiez de oarecare flexibilitate în legătură cu momentul în care vom organiza acest lucru. Cred că nu se poate face în următoarele două luni. Poate că vom programa un schimb de opinii de oră și jumătate în următoarele șase luni. Mulțumesc! 11 mai la ora 6 după amiaza este ora termenul limită pentru depunere a amendamentelor. Vă urez succes în uh, munca dumneavoastră care este dificilă. Punctul 7. Este vorba de uh, avizul Comisiei uh, Cont, controlul cheltuielor și monitorizarea raportului cost-eficacitate al sistemelor referitoare la garanția pentru tineret. Eh, cu două săptămâni în urmă am auzit un raport interesant al Curții de Conturi care a analizat eh, cât de eficientă este garanția pentru tineri și dacă se dovedește a fi un succes sau nu în statele membre. Rezultatele acestui studiu nu au fost, din păcate, pozitive. Deci trebuie să ne intensificăm efortul astfel încât garanția pentru tineri să fie demnă de uh, numele său. O să dau cuvântul doamnei Comodini, raportoarea. Vă rog să uh, nu depășiți 5 uh, minute pentru că suntem deja în întârziere. Mulțumesc, uh, doamna președinte. O să încep uh, de unde ați încheiat dumneavoastră. Curtea de conturi a făcut o evaluare a faptului uh, sau a uh, eficienței garanției pentru tineri la nivelul statelor membre. Curtea a analizat dacă statele membre au făcut progrese în implementarea acestei garanții și în alte comentarii Curtea a observat faptul că integrarea tinerilor pe piața muncii este încă o dificultate. Potrivit recomandărilor, măsurile luate în contextul uh, programului Garanției pentru Tineri trebuie să concentreze asupra necorelării competențelor pentru a veni în întâmpinarea cerințelor pieței muncii. Niciunul dintre statele membre nu a făcut o analiză uh, aprofundată a competențelor și nevoilor pentru aceste competențe. Uh, garanția pentru tineri nu poate să existe fără un sistem de monitorizare și de raportare eficient în statele membre. Nu s-a făcut o analiză uh, aprofundată a defectelor și e nevoie de o stabilire a profilului în funcție de cerințele pieței. Uh, calitatea slabă a datelor uh, furnizate este de asemenea subliniată. Din acest uh, motiv, uh, în avizul meu am spus că Comisia trebuie să accentueze necesitatea implementării în mod eficient a garanției pentru tineri Uh, rentabilitatea, reformele structurale, pe cum și măsuri care vizează indivizii. E nevoie și de abordarea unui parteneriat puternic în care partenerii sociali, organizațiile de tineri, uh, școlile, angajatorii uh, se implică în proiectarea, implementarea și monitorizarea acestei, acestui program. Și încă un punct, importanța uh, Uh, competențelor în domeniul tehnologiei comunicării și informație care ar putea să ofere uh, accesul la uh, locuri de muncă de calitate. De aceea trebuie să existe la nivelul statelor membre planuri pentru dezvoltarea acestui tip de aptitudini și competențe. Aștept dezbaterea de astăzi. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă Comodini pentru prezentarea raportului dumneavoastră. Aș vrea să dau cuvântul raportorilor uh, din umbră. Da, Gardia Sabau, aveți cuvântul. Un minut, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, o să încerc să fiu subcintă. Împărtășim într-o totul poziția pe care tocmai ne-a prezentat-o raportoarea. Este important uh, să subliniem că în afară uh, de problemele actuale, uh, programul Garanția pentru Tineri trebuie susținut de Parlamentul European. A durat mult să instituim un astfel de program, totuși statele membre sunt acum în procesul de punere în aplicare și sunt lucruri multe de făcut. În raportul său, Curtea de Conturi a făcut o serie de uh, propuneri de îmbunătățire la nivelul statelor membre. Totuși, trebuie să fim realiști. Atunci când uh, am început să vorbim despre garanția pentru tineri, uh, se vorbea despre 45 sau 50 de mii pe an de euro care erau necesari. Totuși, ă, formarea ă, este mult ă, mai costisitoare. Nu putem să ne așteptăm ca această garanție pentru tineri să acopere totul. Am observat creșterea la nivelul CFM, dar Există totuși probleme bugetare de care trebuie să ține cont. Este important să evaluăm uh, țintele care au fost atinse și să vedem, uh, să analizăm uh, calitatea. Acesta va fi etapa următoare. Să vedem nu numai câți oameni sunt cuprinși în acest program, dar să vedem și calitatea pozițiilor și sustenabilitatea. Acest raport conține indicatori care ne permit să vedem dacă fondurile au fost suplimentare sau uh, dacă au uh, impus statelor membre să oprească finanțarea de la alte programe pentru a finanța această garanție. Mulțumesc foarte mult. De la ECR este cineva prezent? Nu. Alde? GUE? vreți să comentați în, în numele GUE, nu? Maragal ă, este raportor din umbră pentru vers, dar nici măcar nu e aici. Vreți să spuneți ceva? Nu. Doamna Bild nu este nici ea aici. Deci dacă sunt alte solicitări de intervenție, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, colegei Comodini. Acest program este foarte util, sunt de acord cu asta. Programul funcționează bine, însă trebuie să fim cu ochii pe eficiența acestuia. După părerea raportoarei noastre, uh, există un deficit de informație, deci cred că trebuie să cerem Uh, Comisiei să facă o evaluare mai precisă a rentabilității la nivelul fiecărui stat membru și să se ceară o raportare anuală. În acest sens voi depune amendamente. Deci numai aceste comentarii. Mulțumesc! Dacă comisia dorește să spună punctul de vedere, nu. Așadar, da. Comisia totuși dorește, vă rog, aveți cuvântul maximum două minute. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru acest aviz pe care îl salutăm. Este o contribuție utilă. Mulțumesc și pentru dezbaterea de astăzi. Uh, Raportul uh, elaborat de Curtea de Conturi uh, evidențează uh, o serie de probleme pe care le-am raportat și noi în raportul din octombrie 2016. Curtea de conturi se referă la perioada 2014-2015. În această Uh, privință putem să spunem că era destul de timpuriu să se ajungă la niște observații uh, care să fie uh, pertinente pentru că trecuse foarte puțin de la instituirea programului. Deci e nevoie, a fost nevoie de un timp pentru ca această garanție să fie instituită și asta din motiv de complexitate uh, complexitatea procesului de numire a autorităților de management la fața locului. Pe, în comunicarea de pe 4 octombrie, Comisia a evaluat uh, preluarea fondurilor din Garanția pentru Tineri uh, în statele membre și cu niște uh, date care dovedesc uh, succesul. 16 uh, milioane de tineri au beneficiat de această garanție astfel încât au intrat în sistemul de ucenicie de învățământ continuu. 1,6 milioane au fost Uh, susținut de componenta financiară pentru locuri de muncă. Sigur, acest lucru dă rezultate la fața locului și statele membre deja au în vedere uh, observațiile făcute uh, în raportul Curții de Conturi și în acest aviz și pe bună dreptate vor să elaboreze o abordare Uh, adaptată pentru integrare. În Croația, de pildă, implementarea uh, garanției uh, pentru tineri a dus la crearea unui sistem de urmărire care permite serviciului public să ajungă la cei care au fost cuprinși în garanția pentru tineri, de asemenea le pun la dispoziție un ghișeu unic uh, unde uh, cei care sunt șomeri sau care nu participă la o formă de educație sau de învățământ sau persoane sub 30 de ani pot să uh, acceseze. În Franța, fondurile au fost folosite pentru a preveni abandonul școlar timpuriu, Uh, sunt numai câteva exemple de măsuri uh, care oferă o susținere adaptată uh, celor care au nevoie de acest lucru în diversele state membre. Trebuie să vă întrerup, spune președinta. Vă rog să concluzionați. Da, în această privință, cred că trebuie să facem în continuare îmbunătățiri, mai ales la nivelul monitorizării. Aceasta a fost una dintre problemele ridicate în discuție. Lucrăm împreună cu uh, Comisia EMPL și cu serviciile de ocupare din statele membre pentru a, uh, a, a uh, multiplica datele pe care le avem la dispoziție. Mulțumesc pentru acest aviz. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze că a trebuit să vă întrerup în felul acesta, însă trebuie să aplic uh, același uh, tratament corect. Dacă am întrebat colegii din comisie, o fac și uh, cu reprezentantul comisiei. Vă mulțumesc, este un dosar foarte important. Cred că garanția pentru tineri trebuie să fie o poveste de succes. Dacă nu, trebuie să transmitem tinerilor că au perspective uh, în fața lor și uh, trebuie să mulțumesc Europei pentru viitorul lor. Deci uh, trebuie să facem totul ca această garanție să fie un succes. Mulțumesc, dau acum cuvântul uh, raportoarei dacă dorește să vorbească. Uh, nu. La ora 1 uh, după amiaza, 10 mai, termenul de depunere al amendamentelor. Mulțumesc pentru munca dumneavoastră, pentru discuțiile noastre. Am ajuns la sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi. Următoarea întâlnire va avea loc pe 29 mai de la orele 15 la 18.30 și pe 30 mai de la 9 la 12.30. Vă mulțumesc foarte mult și uh, președinta mulțumește interpreților. Vă rog să părăsiți uh, sala cât mai repede cu putință, bineînțeles cu excepția coordonatorilor care vor participa la uh, ședința coordonatorilor. Vă mulțumesc, o zi bună! ich würde gerne mit der Koordinatorensitzung beginnen. I would like to start with a Vreau să începem ședința coordonatorilor pentru că suntem deja în întârziere.